Vă rog să luați loc, dorim să începem. Bună dimineața! Vă spun un cordial bun găsit și Vă rog să luați notă de deciziile coordonatorilor de ieri seară și dacă aveți obiecții, vă rog să le comunicați până la ora 12, până la finalul întâlnirii de astăzi. Trecem la voturi. Vă rog să pregătiți cartela de vot. Vom avea nevoie de ea. Primul vot, dimensiunea culturală a politicii de acțiune externă europeană. Dacă doamna Șache dorește să mai spună ceva, doriți să Spuneți ceva? Mulțumesc, Doris. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru atitudinea lor constructivă pe această temă. Sperăm să putem să trimitem un mesaj cât se poate de puternic către Comisie, către Serviciul European de Acțiune Externă, astfel încât să ne asigurăm că Uniunea Europeană joacă un rol activ peste tot în lume și că vom avea o diversitate culturală uh, cu adevărat prioritară. Vistat. Bun, începem atunci. Aliniatul 1, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 40. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 46. Nu, 43, spune președinta. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Voi încerca să mă servesc de engleză. Compromisul 3. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 59. Pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 4. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 5. În Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ce se întâmplă? Se pare că există o consolă de vot care nu funcționează. Bun, același lucru se întâmplă și la Costa. Bun, mai încercăm o dată. S-a deschis votul pentru amendamentul oral 2. S-a închis votul. Bun. 14 pentru, 10 împotrivă, 11, iar votul tău nu, am continu, nu lucrează. 15 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77. În două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13, dacă numărăm și pe Costa, pentru, 10 împotrivă, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 81 era identic și pentru împotrivă abțineri se adoptă. 83 pentru? Mă scuzați, 87 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul pentru 87. S-a închis votul. Bun, 8 pentru, 17 împotrivă se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 și 16, identice, pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 115. S-a închis votul. 19 pentru 6 împotrivă. Se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Un pentru 13 împotrivă se respinge. O 124 pentru împotrivă abțineri Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11 pentru. Costa, ești împotrivă. Ești pentru. Atunci 12 pentru, 14 împotrivă. Se respinge. Unu, doi, cinci. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se adoptă, da. 137 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ești pentru? Bun. 15 la 13. Îmi cer scuze. Bun. O 139 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 împotrivă, 11 pentru. Îmi cer scuze. Bun. Mașina ne spune adevărul. 138 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 136 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145, 46 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147. 150. Se corectează președinta pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. 151. S-a închis votul. Se adoptă 19 la 9. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, 153, da, pe, da, am văzut, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge Trebuie să verificăm electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 13 se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 166 s-a deschis votul. S-a închis votul. Costatul, cum votezi? Împotrivă. 13 la 13 se respinge. 13 la 13. Se respinge. Cineva este de altă părere? Nu. Bun, cred că așa este regula. Nu sunt eu de vină. N-ar fi trebuit să întreb pe Costa. Atunci se schimbau lucrurile. 165. Pentru, împotrivă, a, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, Costa, ești împotriva propriului amendament? Te rog să nu crezi problema. Deci, încă o dată, 171. Cine este pentru? Minunat, toată lumea? Bun. Dar anterior ați votat altfel. 172. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 174. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 175 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 176. În două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 178 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 179. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 188. S-a închis votul. 19 pentru, 7 împotrivă se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. S-a deschis votul pentru 13. S-a închis votul. Șaptesprezece pentru 10 împotrivă se adoptă. Compromisul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 17 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri. Maria, nu e foarte clar. Deschidem votul electronic pentru 24. S-a închis votul. 9 pentru 18 împotrivă. 19 cu Costas. Bun. 25 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru împotrivă, Abțineri? Se adoptă. 27 pentru. Mă scuzați, 28 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 30 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 și 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm? Bine, s-a deschis votul pentru 35. Acum cartela mea lucrează, se spune din sală. Bun. S-a închis votul. 15 pentru, 12 împotrivă. Mulțumesc că m-ați corectat. Se adoptă, deci. Oricum eu eram pentru. 19. Compromis. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se verifică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 70 pentru 11 împotrivă.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 S-a închis votul. Se respinge. Bun, votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru niciun vot împotrivă. Grozav. Este pentru prima dată, doamna Garski, că ați votat uh, alături de noi. Nu, nu, nu, dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Doriți să mă adăugați ceva? Nu. Totul este, deci, în regulă. Mergem mai departe la votul următor. Another big one. Mai avem tot așa un raport dificil și consistent raportul doamnei Maris Terez Sanchez Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt vreau să mulțumesc colegilor care au depus o muncă excelentă și foarte multe amendamente de excelentă factură. Mm, sunt foarte mulțumită de modul în care am lucrat pe acest subiect al industriilor culturale și creative, care sunt un adevărat potențial, oportunitate pentru economia, economia noastră care se află în impas. Uh, deci trebuie să le sprijinim, să le susținem pentru ca acestea să evolueze, deoarece ele au un uh, real potențial pentru economia noastră. Mulțumesc foarte mult și, spune președinta, mulțumesc și eu secretariatului pentru că au trimis ieri seară lista finală de vot. Doamna Costă. Și eu aș vrea să mulțumesc doamnei raportor pentru disponibilitatea de care a dat dovadă. Și așa cum uh, a spus și raportorul din umbră, grupul uh, socialist și democrat a adus o mare contribuție și trebuie să mulțumim pentru aceasta și de asemenea să nu uităm că este foarte importantă și propunerea pentru o carte albă pe această temă. Trebuie să mulțumim și comisiei și uh, nu a fost ușor să împăcăm avizele de la toate comisiile. Mulțumesc. Bun, nu mai dorește nimeni să intervină? Acum voi vorbi germana. Pentru împotrivă abțineri. Așa uh, trebuie să rețineți pentru, nu în greacă, Qatar. Bun, pentru, împotrivă, abțineri. Începem. Amendamentul 52, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Un 13 pentru, 15 împotriva, 54 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 11 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 împotrivă 10 pentru se respinge. Itre 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59. Pentru,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 15 pentru, 14 împotrivă se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Partea a doua pentru 68 s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 împotrivă, 13 pentru se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, a... Vrei să verificăm? Bun, deschidem votul pentru 75. S-a închis votul. 18 împotrivă, 11 pentru, e clar. Bun, unde am rămas? 76 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. 138. S-a închis votul. 20 pentru, 9 împotrivă se adoptă. Ocupare 22 pentru. Hmm, nu, mă iertați. Trecem la 78 de McClarkin. Pe două părți, prima parte, pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral Silvia Costa pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Grațian Locu, vreau să-l întreb. Ieri ați afirmat că ați înaintat amendamente de care nu s-a ținut seama. V-am spus că astăzi trebuie să ne spuneți dacă mai trebuie să votăm sau nu amendament. A, nu era vorba de acest raport, era vorba de raportul Sanchez. Bun. Iată câtă grijă port eu liberalilor. Dar nimeni nu se arată recunoscător. 84. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. 84. S-a închis votul. 23 împotrivă, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 87 pentru, mă scuzați, 85 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament oral 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Ocupare 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 și 96 putem vota împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99-98 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri. 102 102 nu a fost retras. 102 nu a fost retras. Încă o dată. Și deci pentru 102. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 și 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 121 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 125 pentru, împotrivă. 125 nu a fost retras. Da, și în germană am spus acest lucru cât se poate de clar. Dacă au greșit interpreții, ei sunt de vină. Deci 125, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 126, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Juri 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 128, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 129, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ITRE 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 130. Nu. 131. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 132. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 133. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 în trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Doamna Costa, vă supunem la vot propriul amendament. Partea a treia se respinge. 136. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 141 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul pentru 141. 141. S-a închis votul. S-a închis votul 16 pentru 13 împotriva. Se adoptă. 135 pentru. I30, mă scuzați, da, I30 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 142. Nu se supune la vot. 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 145. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ocupare 8 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 149. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Recii 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regii 8. Pentru. Împotrivă. A, împotrivă. Abține. Se respinge. 151. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100, 159 se retrage, 160, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul pentru 163. S-a închis votul. 15 la 14 se adoptă. 166. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu ești pentru? E amendamentul tău. Nu, mă scuzați, spune președinta, nu a fost greșeala mea. 164 încă o dată. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 165 retras, 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 167 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, încă o dată. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă,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 15 împotrivă 14 pentru se respinge. 25 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 26 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul oral 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 28 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 29 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Intre 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30. Nu, acesta este adoptat. 31. Costa. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Colegul Kelly acum e în Irlanda și bea probabil un whisky. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, ne-a spus că este sărbătoarea Sfântului Patrick, nu se bea bere astăzi. 37 pentru, Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul pentru 37. S-a închis votul. 20 împotrivă, 9 pentru se respinge. Ocupare ce Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40. 39. 4, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regi 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, încă o dată. Haideți să verificăm.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 Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Vă spun doar cifra. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă întreb, oare 4, 5, 6, 7 putem să le votăm în bloc? Da? Și 9, 10? Nu. Bine, 4, cine pentru? Nu vor. Nu. Liberalii nu vor. 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, 9, pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Pentru 9. S-a închis votul. 15 pentru, se adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă iar acum ocupare. 1. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu supunem la vot. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru,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 Mi se pleticește limba în gură deja. <laughs> ITRE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Nu. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Nu se supune la vot. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu sunt la vot 14, 15, 16 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii, 2 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul. Regii 2. Vă rog să votați pentru Regii 2. Regii 2. S-a închis votul. 17 pentru, 12 împotrivă. Nu. Nu. Eu am greșit. Depinde de coordonatorii dumneavoastră. 70 pentru 12 împotrivă se adoptă. Iar acum 3. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 4. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ia, din nou avem un vot pe părți. Trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 9 pentru. Împotriva abțineri se respinge 10 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Acum jurii. 2 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 3 pentru. Împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul pentru trei jurii. S-a închis votul. 29 pentru 1 împotrivă. Bun. Poate că merg eu prea repede, dar ne plictisim altfel 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 6 pentru.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 împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Bun, putem 14, 15, BCD, putem să le votăm în bloc, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. E pentru, împotrivă, abțineri se respinge. F pentru, împotrivă, abțineri se respinge. G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final. S-a deschis votul. Vă rog, cine este pentru acest raport? Votul final. S-a închis votul. 26 pentru, două abțineri. Mulțumim Mariei Sanchez, mulțumim și raportorilor din umbră. Am o întrebare. Mai avem încă două voturi, însă domnul Martinez Martinez a sosit. Vreau să vă întreb dacă doriți să continuați votul și apoi să plecați, fără să-l ascultăm pe domnul Martinez. Continuăm? Dar vă rog să rămâneți după vot. Vă rog frumos. Ar fi foarte nepoliticos să nu o faceți. Doamna Bergia, vă rog frumos, aveți cuvântul? Da, vreau să retrag amendamentul 16. Yes, yes, yes. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc. Acest raport a fost pentru mine o experiență foarte interesantă. Uh, am uh, văzut care este comunicarea Comisiei. Știm că prioritatea este evidentă pentru președinția maghiară. Am muncat, am lucit, muncat, muncit foarte bine împreună și am vorbit cu mulți experți din domeniu. Ne-am consultat cu ei, am lucrat foarte bine și toată lumea a fost foarte bine implicată. Mulțumesc foarte mult! Atunci trecem la vot. 22 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 nu, 31 cade. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Pentru 40 s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru 10 împotrivă se adoptă. 3, 41 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 și 57 identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. 58. S-a închis votul. 15 pentru 12 voturi împotrivă se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 68 și 69 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm. 72. Bine. S-a deschis votul. Pentru 72. S-a închis votul. Se respinge. 17 împotrivă 10 pentru. Cum am spus. 73 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 și 79 identice pentru, împotrivă, abțineri. S-a deschis votul. S-a închis votul. 12 voturi pentru 13 împotrivă se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82-83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se respinge. 90 pentru, împotriva. De trebuie să verificăm. S-a deschis votul pentru 90. S-a închis votul. 14 pentru 12 voturi împotriva se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 5 pentru... Nu, mă scuzați, spune președinta, am omis 4. Deci votăm pentru 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. 13 la 13 se respinge. 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16. Pentru. S-a retras. 15. Să punem la vot 15 pentru. A, tocmai am făcut. Da, mă scuza. 16 a fost retras. Se spune. 17. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 18. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 19 și 20 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm. Bine, s-a deschis votul pentru 21. S-a închis votul. 12 la 15. Se respinge. 1 din partea raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 0 împotrivă, grozav, nu? Bun, domnul Sfer dorește să mai spună ceva. Purăcevaoțul, în Doamnă președinte, doamna Hannibal, Hannibal raportarea din umbră, vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru cooperarea pe care am avut-o împreună cu dânsa, cu echipa dânsei și am ajuns la acord împreună și asta arată cum cooperează și cât de bine cooperează grupurile politice împreună minunat se pare că la noi lumea este încă în ordine. Trecem acum la ultimul vot. Va fi scurt. So, we come to comprom- uh, so, sub- Madame Doamna Benarapatou, mulțumesc foarte mult tuturor colegilor. A fost o muncă foarte interesantă și mulțumesc pentru cooperare. Mulțumesc. Dafür. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3, 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6. Pe părți. A, suprem la vot Opt cade, deci noi supunem la vot acum șase partea a doua. Pentru. Împotrivă. Mm, se respinge. Numărul 9. Cine este pentru? 9. Mm, mă scuzați, se pare că a fost respins. Deci, numărul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, s-a deschis votul pentru 9. S-a închis votul. 14 pentru 11 împotrivă se adoptă. Numărul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă identice 15-16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 15 și 16. S-a închis votul. 18 pentru 7 împotrivă se adoptă. 14 pentru. No, trebuie să mergem mai departe. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iar acum 21. Vot pe părți. Prima parte. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 22. Pentru împotrivă abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pentru 22. S-a închis votul. Se respinge. 13 împotrivă, 11 pentru. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul pentru 26. S-a închis votul. 12 pentru 14 împotrivă se respinge.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot electronic. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 0 împotrivă. Sincere felicitări raportoarei. Vă rog acum să rămâneți în sală, pentru că vicepreședintele Parlamentului, colegul nostru, Martinez Martinez, este prezent, dorește să ne vorbească despre Casa Istoriei Europene. It's very interesting. Everybody can stay. E un subiect foarte interesant. Toată lumea poate să rămână. Întotdeauna avem ceva de învățat. Încă o dată, vă rog frumos. După cum știți cu toții, proiectul Casei Istoriei Europene um, a fost declanșat de către fostul președinte al Parlamentului uh, Hans Gell Petering, colegul Martinez Martinez a susținut acest proiect și știm că acum lucrurile progresează. Îi dăm cuvântul uh, domnului Martinez pentru a ne vorbi despre um, progresele înregistrate, pentru că cine, dacă nu noi, Comisia Culturală, ar trebui să se intereseze în mod deosebit de această casă a istoriei europene și sper să rămâneți cu toții în sală. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. mă bucur să fiu prezent inclusiv la vot și să văd cum funcționează dumneavoastră această comisie cultură și sunt aproape gelos când văd cum, uh, cum se petrec lucrurile aici în această incintă. Poate într-o a treia sau a patra reîncarnare uh, o să mi se întâmple și mie ceva în genul ăsta. Acum mulți, mulți ani am lucrat cu Doris Pac, am avut această onoare și îmi pare foarte bine să vin aici și să vorbesc aici despre subiectul de față și vreau să vă spun că este pentru prima, pentru a patra oară când mă aflu în fața acestei comisii, încercând să explic și să informez colegii privitor la proiectul de față și să vă spun cum stăm. Uh, vă spun asta ca și introducere pentru că actualitatea pe care o traversăm uh, ne face să ne punem întrebări legate de modul în care s-a comunicat și de transparența proiectului uh, și vreau să insist că, totuși, a patra oară când mă înfățișez în fața comisiei dumneavoastră. Și ultima dată, când ne-am întâlnit în această formulă, a fost anul trecut, în luna martie. Din acel moment uh, uh, s-au petrecut uh, multe lucruri deci vreau să vă dau câteva informații și apoi să împărtășesc cu dumneavoastră uh, vești bune și să vă transmit un mesaj de optimism, dar și niște îngrijorări. De asemenea, vreau să vă cer și niște sfaturi, să vă cer sprijinul. Vorbesc despre sfaturi din partea dumneavoastră, dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să-mi spuneți acum ce credeți, dar vreau întâi să ascultați să, să vedeți ce vreau să vă spun și apoi să vedem cum vom uh, continua. Ne găsim într-o etapă a procesului și a proiectului Uh, și nu vreau să mă întorc uh, în trecut, în sensul că nu voi intra în detaliile începutului sau originii acestui proiect, bănuiesc că le cunoașteți, e vorba de un proiect pe termen lung. Însă aș dori să vă dau două elemente care să vă ajute să, înțeleagă, să înțelegeți contextul. În primul rând, Uh, uh, un lucru ne-a inspirat de-a lungul acestui proces uh, și anume, de fapt, un loc de la Leipzig, e vorba de Muzeul Istoriei Germane. Uh, când am fost uh, președinte al Comisiei Cultură, la un moment dat, s-a primit atunci premiul european al muzeelor europene. Și atunci, în acel moment, am vizitat muzeul respectiv, ne-am dus la Leipzig și am avut un fel de revelație în ceea ce privește aceste inițiative. Și este uh, momentul în care ne-am dat seama că această experiență merită să fie repetată, uh, emulată în diferite țări, la diferite niveluri. Și mi-am dat seama de la bun început că era absolut crucial să învățăm pe tineri uh, istoria, dar și pe cei mai în vârstă europeni, dar și ne-europeni. Să învățăm, deci, ceea ce eu aș numi un miracol. Și anume, e vorba de continentul care a trecut prin 20 de secole de invazii, de opresiuni, războaie, totalitarism, violență, războaie și conflicte între vecini. Același continent, în numai câțiva zeci de ani, zeci de ani, a devenit un exemplu pe plan internațional, exemplu de coexistență și integrare și toleranță și respect pentru drepturile omului. Dialog, mediere pentru rezolvarea conflictelor, conflicte care înainte se rezolvau prin folosirea forței și acest miracol este tocmai trecerea de la confruntare la integrare, de la totalitarism la democrație și de la pace, de la război la pace un miracol care nu este din voința lui Dumnezeu, ci este un miracol posibil grație intervenției politicienilor. Știm foarte bine că astăzi politicienii nu prea se bucură de mare prestigiu sau încredere în rândul populației, însă să nu uităm anumite generații de politicieni care au marcat uh, uh, opinia publică și uh, în timpul cărora s-a produs acest miracol. Acest miracol nu este unul Uh, care putem să spunem că a fost, uh, este, este luat de bună dată pentru totdeauna, el, uh, întotdeauna el este ceva care trebuie să fie menținut, îngrijit, cultivat și lărgit pentru a acoperi și alte părți ale continentului care nu au avut șansa și norocul de a se bucura de aceleași libertăți ca cele din lumea liberă. Și astăzi, iată, acest miracol, acest, acest lucru minunat se extinde și în alte părți ale Europei. În rândul uh, unor populații cărora li s-a spus ani de zile că trăiau în paradisul libertății, dar de fapt trăiau sub cele mai crunte dictaturi. Iată, principala sursă de inspirație din spatele acestui proiect. Și s-au mai pus câteva întrebări absolut logice legate de cursul acestui proces. S-a pus întrebarea, în primul rând, de ce Parlamentul s-a lansat într-o astfel de aventură. Mi se pare o întrebare cât se poate de rezonabilă, deoarece, într-adevăr, Parlamentele nu se ocupă cu înființarea de muzee. Dar Vreau să vă spun că Parlamentul a luat această inițiativă prin intermediul domnului Hans Gerd Pöttering este pentru că de mai bine de 15 ani încercăm să punem pe picioare un astfel de muzeu și nu am reușit. De fapt am eșuat constant pentru că prea multă lume și-a băgat nasul, dacă îmi permiteți. La început era vorba de Parlament, de Comisie, de Consiliu, de Guvernul Federal Belgian și poate că și uh, Duhul Sfânt avea ceva de a face. Și este clar că uh, când sunt prea multe moașe, copilul nu se descurcă prea bine. Ei bine, știm foarte bine că avem o arhitectură instituțională complexă, avem 27 de state membre uh, și ideea nu era de a avea 27 de istorii europene care să creeze o istorie, o istorie, istorii naționale care să subsumeze o istorie europene. Nu aceasta era ideea. Ideea era ca uh, Parlamentul European să fie motorul acestui proces, cu toate problemele care ar fi putut să apară. Dar este într-adevăr o provocare pentru Parlament. Noi reprezentăm o viziune pluralistă se pune problema dacă putem să răspundem acestor provocări. Răspunsul meu este unul pozitiv. Nu pot să ocolesc o altă întrebare. De ce noi și nu Comisia? Pentru că dacă Parlamentul este Parlamentul, noi vom încerca în mod logic să implicăm și celelalte instituții, bineînțeles, Comisia, comisii, alte comisii, alte părți interesate. Avem uh, o componență largă a Consiliului de Administrație, dar, în ultima instanță, Parlamentul își asumă răspunderea și trebuie să financeze acest proiect. Și atunci iarăși se pune întrebarea de ce nu se recurge la alternative. Dar asta este calea pe care noi am urmat-o. Și de la ultima noastră întrevedere aici, în comisia dumneavoastră, s-au făcut niște progrese uriașe, despre care aș dori să vă povestesc câte ceva și de care sunt foarte mândru. Unul dintre aceste progrese, de fapt două progrese, au avut loc în paralel, practic. Odată, selecționarea comitetului științific, academic, care se ocupă de conținutul muzeului ca atare și uh, avem acest deci, comitet academic care pilotează lucrurile. Uh, în orice caz, pentru a avea aceste structuri, uh, am avut parte de un, proiect, de un uh, proces de selecție lung și complicat și vreau să vă spun că acest proces, pe lângă că a fost lung și complicat, a fost încă și mai îngreunat de faptul că ne-am izbit de o birocrație aici la Parlament care uneori ne-a copleșit și de care a fost foarte greu să ne luăm la trântă. Chiar și oficialii care lucrează pe acest proiect uh, trebuie să ia semnături și contrasemnături și autorizații uh, și alte semnături și după aia îți dai seama că iar îți lipsește o ștampilă și vine momentul în care, practic, îți dai seama că te dai cu capul de pereți și încerci să găsești o soluție și o ieșire din impas. Asta este birocrația, asta este labirintul prin care ne-am uh, rătăcit. Până la urmă am ieșit uh, cu basma curată. Uh, și la procedura de selecție pot să vă spun că am avut sute și sute de candidaturi pentru postul de director. Aici uh, a fost vorba de o directoare și apoi de membrii ai comitetului academic. Am avut foarte, foarte mulți candidați și au fost foarte numeroși, vă spuneam, pentru cele 9 sau 10 posturi din comitetul academic. Dar um, deci dacă am avut de unde alege pentru comitetul academic, a fost mai greu până la urmă de, a, de unde alege oameni de valoare e, uh, pentru funcția de director. Pentru că e vorba de ceva prestigios și e vorba de uh, o poziție care necesită multă experiență și uh, anumite cunoștințe de limbi străine. Se mai pune și problema uh, vârstei candidatului. Pentru că să zicem că ai un timp uh, limitat, de fapt un timp anume pentru a pune pe picioare muzeul, după care trebuie să funcționeze trei ani și apoi încă trei. Nu poți apoi să te trezești că această persoană merge, trece, iese la pensie. Deci, uh, um, vreau să vă spun că am avut aici, uh, o avem aici pe doamna respectivă și vreau să vă spun și în fața dumneavoastră că, că um, reprezintă pur și simplu pentru noi un succes și succesul proiectului și cred că ar v-ar interesa să îi puneți întrebări legate de conținutul acestui proiect. Nu va fi ușor, însă este din Slovenia, este căsătorită cu un olandez are experiență îndelungată, a lucrat la Consiliul Europei, a lucrat și la directoratul uh, de profil de la comisie care se ocupă de Muzeul European uh, și uh, s-a investit în acest gen de activități de multă vreme încoace. Iată o procedură greoaie, lungă, complexă, care până la urmă a fost încununată de succes și în paralel am avut și uh, parte de selecția consorțiilor de arhitecți. Ideea este ca clădirea Eastman, care este chiar aici în spatele clădirii, deci în parc, în spatele Parlamentului, deci este uh, clădirea care va fi consacrată muzeului, este o veche clinică de mm, stomatologie pentru copii și a fost uh, construită în stilul modernist la începutul secolului 20. Acum avem o serie de arhitecți care s-au implicat uh, în a schița uh, și a pune pe masă planuri legate de modul în care putem să consacrăm această clădire noului scop. Această clădire, din fericire, nu face parte din patrimoniul uh, cultural, deci poate fi modificată, renovată așa cum ne dorim. Iată, am fost uh, în contact cu toate aceste birouri de arhitectură, 130 130 de astfel de consorții și grupări de arhitecți, dintre care 26 au intrat propriu zis în concurs, dintre care 12 au intrat în procesul de preselecție mulțumită experienței de care uh, se bucură și proiectele pe care ni le-au supus. Aceste 12 consorții ne-au propus 12 proiecte. Însă, Francezii sunt cei care ne-au uh, ne-au uh, impresionat cel mai mult până la urmă. Ei au câștigat. În orice caz, uh, a fost un concurs, o competiție între arhitecții europeni. Și, iarăși, pot să vă spun că am ajuns până la urmă la șase și a trebuit, bineînțeles, să alegem doar un grup de arhitecți și unii au zis că e mai bine să avem o listă, o, o listă finală de două grupuri de arhitecți ca să putem să negociem eventual cu acești finaliști uh, și să putem să avem o marjă de manevră în acest proces. Să vedem cât sunt de receptivi la modificările pe care noi le vom propune. Deci am ajuns la o listă, un short list de două consorții. Unul dintre proiecte se găsește în sală, îl puteți răsfoi. De fapt, ambele. Nu, unul dintre ele, unul dintre proiectele uh, finaliste uh, poate fi, deci, consultat în sală și am fost foarte, foarte impresionați de prestația lor. I-am audiat, e vorba de profesioniști. Iar uh, câștigătoarea este o firmă de arhitecți bazată în Franța, dar care are colaboratorii în mai multe țări europene, care a lucrat la muzeul Petit Palais din Paris și la muzeul Abattoir de la Toulouse este vorba de oameni care au uh, un prestigiu extraordinar și o experiență imensă. Deci, încă o dată, iată, pentru noi este o sursă de bucurie și de inspirație. În același timp, și poate că va surprinde pe, multe, pe multe lume acest, acest lucru, dar vă mărturisesc că au apărut și obstacole multe obstacole, să zicem, logice, altele poate mai puțin. Însă, aceste obstacole raționale, să zicem, care pot fi anticipate, au fost analizate de noi în amănunțime și cred că am găsit sau am încercat să găsim soluții optime pentru aceste obstacole. În principal e vorba de bani, de probleme de buget. Și e vorba deci de, după cum v-am spus, de construcția bugetului. Doamna Truppel, că va putea să ne spună mai multe despre rolul dânsei, absolut esențial în chestiunile bugetare. Vreau să vă spun că anul trecut, în bugetul pe 2010, se preconiza deja uh, un buget mai put, cu mai puțin de adică, uh, minorat cu un milion de euro, iar anul ăsta avem un buget de 1,5 milioane. Până la urmă ajungem la mai mult de 2 milioane care ar fi bani care ar merge la echipa de arhitecți. La, se aprobă în... Și până la urmă în proiectul de buget și în bugetul final 2011 a fost adoptat acest buget diminuat. Știți că doamna Trupel a fost raportor pentru buget și datorită ei am putut să obținem ceva rezultate pozitive. Știu că o parte din bani au fost puși în rezervă și pentru a putea elibera acești 2,5 milioane de euro din rezervă, e nevoie de uh, un, anumite clarificări care au fost cerute, să spunem, pe bună dreptate din partea Comisiei de Bugete, dar nu este singurul obstacol de care ne-am lovit. Mai sunt ceva dificultăți legate de uh, um, partea de conducere a acestui proiect. Cred că întrebările și îndoielile pe care le au colegii de la Comisia de Bugete nu sunt numai uh, de genul uh, cine uh, va cheltui acești bani, pentru ce anume îi veți cheltui, dar de fapt principala îndoială și sursă de nesiguranță este cât va costa acest muzeu până la sfârșit, cât timp va dura până când acest muzeu va fi cu adevărat deschis vizitatorilor. Și iarăși mi se pare uh, justificată o asemenea întrebare. Dar încă o dată, chiar trebuie să mai menținem acești bani în rezervă atât de mult timp? O altă întrebare pe care ne putem pune este cât de mult va costa uh, gestionarea acestui muzeu? Care vor fi costurile operaționale? pentru că, de fapt, ne-am dorit ca acest muzeu să poată să fie inaugurat în 2014, când se va împlini un secol de la mm, începutul primului război mondial. Noi vom încerca să facem un document cu um, o estimare cât se poate de detaliată a costurilor construcției, a costurilor operaționale și așa mai departe. Noi credem că, datorită uh, acestui document, se vor furniza toate informațiile necesare. De fapt, uh, uh dacă ar fi să fiu precis, e adevărat că uh, acest document este disponibil deja uh, și acum sunt chiar supărat pentru că uh, sunt unii colegi care vin și uh, vorbesc cu mine sau chiar cu membrii ai grupului de lucru și îmi tot cer date care există deja în acest document, deci asta înseamnă că nici măcar nu l-au citit și uh, pe mine începe să mă enerveze puțin această situație, că există în continuare rezerve la buget, deși colegii nu au citit documentele și informațiile pe care le-am furnizat. că uh, s-a întâmplat la conferința președinților, că s-a întâmplat la reuniunile biroului, uh, au tot apărut aceste întrebări, deși la început majoritatea colegilor erau entuziaști. Cum v-am spus, deja am transmis toate aceste date, toate aceste cifre și estimări la Comisia de Bugete și totuși în continuare există probleme. Pentru că unii colegi susțin că nu am primit niciun fel de informație. Și apoi un al doilea uh, coleg se ridică și flutură o hârtie și spune antevorbitorului uh, avem în dosar documentul pe care spui că nu-l ai. Um, te rog să îl citești, dă-ți o steneală să îl citești. În continuare, au loc asemenea discuții în contradictoriu care sunt deosebit de obositoare și trebuie să vă spun că mă irită puțin și de aceea mă irită și faptul că suntem acuzați de lipsă de transparență. Însă, colegii nu spun că cei care uh, uh Consiliul de, de Administrație, uh, Comisia de Cultură, unde uh, Doamna Pac este președintă și aveți și uh, președintele Comisiei de Bugete care face parte din acest uh, Consiliu de Administrație uh, pe, care se ocupă de acest uh, proiect. Dar e adevărat că la reuniunile acestui Consiliu, uh, uh, președinta Comisiei de Cultură sau președintele Comisiei de Bugete nu pot tot timpul să fie prezenți, tocmai din cauza că au aceste responsabilități de președinte. Poate și din cauza că doamna PAC este prietena mea și că este sincer interesată de succesul acestui proiect, că ea m-a rugat să vin în fața dumneavoastră și să vă vorbesc despre acest proiect. Nimeni altcineva de la vreo altă comisie nu mi-a cerut să fac acest lucru. Sper din tot sufletul că vom putea să progresăm cu acest proiect și vom putea să îmbunătățim lucrurile și că rezerva pentru um, um, disponibilizarea acestor, punerea la dispoziție, mă scuzați, acestor 2,5 milioane de euro va fi în sfârșit posibilă pentru că noi am încercat să comunicăm cifre care sunt credibile, care nu pot fi puse sub semnul îndoielii. Noi, cum spuneam, am estimat costurile construirii muzeului și apoi al um, gestionării acestuia. Dar, încă o dată, Uh, m-am săturat să vorbesc cu colegi care nu au citit niciun document, nu știu uh, care sunt uh, costurile, nu știu nimic realist. Vin și deci îmi spun, da, am auzit că va costa 50 de milioane de euro și alții îmi spun, a, păi am auzit că o să costă 100 de milioane de euro. Încă o dată, de ce numai aici se întâmplă astfel și nu și în alte țări? Atunci când cineva comunică niște cifre, cineva de încredere, precum este Consiliul nostru, de administrație, aceste cifre ar trebui să fie aduse la cunoștința tuturor. Noi am comunicat documentele tuturor și ar trebui ca ele să fie citite. Ar trebui să fiți conștienți de faptul că noi am făcut toate analizele cu putință înainte de a comunica aceste cifre. Sunt cifre cât se poate de fiabile. Însă, este mai puțin fiabil, e adevărat, să, uh, când vorbim despre cifrele anuale, uh, costurile anuale de uh, uh, gestionare a muzeului, pentru că vorbim despre ce se va întâmpla după 2014, dar chiar și atunci cred că am comunicat niște cifre rezonabile pentru că ne-am inspirat din costurile de gestionare a, um, muze- a unor muzeuri similare din uh, țări membre. Deci aici vorbim despre un buget de 20-30 de milioane peste ani, din 2014 până în 2016, pentru că, bineînțeles, că vor fi uh, costuri legate de consolidarea um, clădirii, construirea poate a unei noi aripi, va trebui să putem să traducem documentele, să avem cât mai multe versiuni lingvistice. Există mii de instituții care, și muzee care au spus că vor să contribuie la expoziții temporare în acest muzeu. Nu va, exista, nu va fi numai expoziția permanentă. Vom avea expoziții itinerante care vor veni acolo sau din potrivă expoziții de la muzeul nostru care vor călători către muzee din state membre. Deci, când noi am vorbit despre o cifră de 30 de milioane de ani costuri operaționale, am ținut cont de toate aceste aspecte și va fi un muzeu care va fi deschis și în zilele de sâmbătă și duminică, ceea ce înseamnă uh, cheltuieli diferite, așa cum se întâmplă și cu alte muzee. Deci, în concluzie, aș spune că în ceea ce mă privește, este evident că acest muzeu nu va fi numai o nouă aripă a Parlamentului European. Acest muzeu ar trebui să fie o entitate autonomă gestionată de către o fundație, unde Parlamentul European și alte instituții europene vor avea un cuvânt de spus. Dar nu ne așteptăm ca uh, costurile operaționale să fie incluse tot timpul în bugetul european după deschiderea acestui muzeu. A fost, e adevărat, obiectul unor discuții aprinse acest punct și ni s-a mai pus întrebarea de ce nu cerem finanțare din partea Comisiei Europene sau altor instituții europene. De ce nu am făcut-o? Pentru că știam că acest lucru ar paraliza definitiv proiectul. Până la urmă, Comisia și poate și autoritățile belgiene se vor implica în uh, finanțarea costurilor operaționale ale muzeului pentru că uh, apoi lor le este foarte ușor să găsească sponsor, de exemplu. Toate muzeele din toate țările pe care le cunosc eu funcționează datorită finanțărilor private. De aceea spuneam că uh, estimarea costurilor operaționale este poate mai puțin fiabilă, dar totuși este uh, credibilă pentru că, cum vă spuneam, ne-am inspirat din alte muzee din alte țări membre. În concluzie, aș vrea să spun că uh, Poate că nu a fost un demers obișnuit la Parlamentul European cu acest proiect, că ar fi trebuit să existe un raport din propria inițiativă la o comisie și apoi ar fi trebuit să existe niște avize din partea altor comisii și să votăm în comisia competentă în fond și apoi să votăm la plenară. Noi n-am vrut să urmăm această procedură. Pentru că am vrut să ne uh, uh, să fim scutiți de o anumită serie de probleme. Eu am spus că asta ar fi cea mai bună abordare. Dacă Comisia de Cultură și Comisia de Bugete ar putea să fie implicate în toată această procedură, este foarte bine, dar noi nu ne dorim ca totul să se transforme într-un raport care să trebuiască să fie votat. Și am repetat constant acest lucru la reuniunile biroului, la reuniunea conferin- eh, conferinței președinților de grupuri, am tot abordat aspectele bugetare și tot, tot așa. Nu știu până la urmă ce se va întâmpla în bugetul 2012 cu acest proiect. Trebuie să vedem de ce mecanism avem nevoie, astfel încât să putem vota așa ceva în plenară. Eu am toată încrederea în președinții grupurilor politice. Dacă ei și-au exprimat sprijinul unanim și necondiționat pentru un asemenea proiect, nu văd de ce, în momentul în care ar trebui să votăm așa ceva în plenară, ei s-ar împotrivi. Eu sunt din stânga spectrului politic și cred într-o filozofie în care istoria este o piatră de temelie. Și vreau să apăr această credință. Și cei care ar trebui și cei care au încredere în acest proiect ar trebui să creadă și ei în această filozofie, în loc uh, să uh, caute acul în carul cu fân și uh, să tot spună că da, dar de ce 12 milioane și nu 13 milioane, să se tot oprească la niște detalii. Și aș vrea să nu mai fim acuzați de lipsă de transparență, că nu am făcut cutare, că nu am vorbit cu nu știu cine. Vă rog frumos, am discutat toate aceste detalii, ele au fost aprobate. Oricum, vă mulțumesc frumos pentru că ați avut răbdare să mă ascultați. Știu că timpul este foarte important și mai ales pentru acest proiect. Dragă Miguel, tu fiind atât de angajat și pasionat de acest subiect, este firesc ca noi să te urmărim cu interes. Și în legătură cu premiul Lux am avut experiența că tot ceea ce este legat de viziunea europeană, de viziunea lui Robert Schuman, ca să spunem așa, câteodată parcă se pierde în nisip pentru că suntem prea concentrați cu uh, sarcinile noastre cotidiene. Dar trebuie să ne uh, păstrăm, să ne cultivăm visul european. Iar această casă a istoriei europene este un bun exemplu pentru modul în care Parlamentul poate să conlucreze. Comisia nu dispune de bani, dispune doar de banii pe care îi primește de la noi. De fapt, este o chestiune susținută în totalitate de Parlamentul European. Bugetul Comisiei în domeniul cultural este foarte limitat deci eu cred că dacă este o idee, o inițiativă a Parlamentului, atunci Parlamentul trebuie din propriile fonduri să susțină această idee. Eu cred că suntem pe calea cea bună. Deci ă, nu-mi place când spui că sper ca ă, președinții grupurilor politice să încerce să ne stimuleze. E bine, pe mine nu a trebuit uh, niciun uh, președinte de grup politic să mă mobilizeze. Uh, este o dragoste platonică între mine și președintele grupului politic, dar eu în continuare fac exact ce gândesc. Ah, trebuie să spun că noi toți trebuie să ne îngrijim să stimulăm pe colegii care poate nu sunt atât de pasionați de problemele culturale. Știm foarte bine cât de greu este să progresăm înainte de a da cuvântul, de a da cuvântul colegilor, vreau să vă spun că lângă mine este Constanță Icel, care a lucrat doi ani în Comisia pentru Cultură, dar ne va părăsi în curând, pentru că se va dedica în totalitate um, muncii în favoarea uh, Casei Europene a Istoriei. Deci noi trebuie să-i mulțumim pentru colaborarea cu noi, a lucrat excelent și sperăm uh, între timp a și născut un copil de care s-a ocupat, deci a făcut față tuturor obligațiilor cu bine. Acum îi dau cuvântul colegului Cavada. Aveți cuvântul. Mersi. Îți mulțumesc, dragă Doris, stimată doamnă președinte, și îți mulțumesc și ție, Miguel, domnule vicepreședinte al Parlamentului. Mă bucur sincer că, în sfârșit, vedem niște elemente concrete în acest proiect și avem senzația că se avansează. Și am să trec imediat la uh, punctul nevralgic al chestiunii. În ultimele săptămâni, uh, uh, S-a vorbit foarte mult despre acest proiect, um, s-a pretins că nu este foarte transparent, s-au menționat uh, problemele de finanțare, însă eu nu cred că acest proiect suferă din lipsa de transparență, din potrivă, poate că este mult prea transparent. E adevărat că trăim uh, vremuri dificile, vremuri de criză financiară, însă, în ciuda acestui fapt, la momentul potrivit, să zicem că încă nu a apărut acest moment, va trebui să avem o gestiune cât se poate de riguroasă din punct de vedere financiar, una care să nu poate să fie criticată de nimeni și sunt convins că așa se vor întâmpla lucrurile. Apoi, eu nu văd de ce comisia ar trebui să fie implicată în toată această treabă. Ea nu ar fi legitimă. Pentru că Comisia este un fel de secretariat general al instituțiilor europene, are și o putere politică pentru a apăra interesul european. Și ea se ocupă despre ce se întâmplă în, pe termen scurt și pe termen mediu. De altfel, mi-ar place foarte mult dacă s-ar ocupa mai mult de ce se întâmplă pe termen scurt decât pe termen mediu. Deci eu personal nu văd de ce ar trebui să încetinim eh, bunul mers al lucrurilor în acest proiect prin implicarea acestei uh, instituții care nu are niciun rol de jucat aici. Fiecare trebuie să rămână în pătrățica lui. Să nu amestecăm uh, borcanele. Apoi, încă câteva puncte pozitive pe care aș vrea să le împărtășesc cu colegii sunt mai mult decât pentru acest proiect, total pentru. Și, de asemenea, uh, sunt în favoarea echipei care susține acest proiect și nu numai pentru Miguel. Și ar trebui să spun că personalitatea domnului Pöttering în toată această uh, afacere este un aspect cheie. Uit omul politic, domnul Pe- care este domnul Petering, dar știu că povestea lui personală are o mare importanță pentru acest proiect. Eu am amintiri în comun cu domnul Petering și avem un parcurs destul de similar. Și știu că Uh, caracterul dumnealui, spiritul lui politic, faptul că este un om atât de deschis, vor influența în mod pozitiv acest proiect și tot din aceste motive putem să avem încredere deplină în domnul Pöttering și eu nu sunt primul uh, care uh, am încredere în el. Să nu uităm că povestea Europei a fost constituită din trei războaie, dintre care două de dimensiuni mondiale ca să nu mai vorbim despre eh, tiranii, dictaturi. Și ca și cum nu aș fi fost de ajuns cele două războaie mondiale, nu numai că au făcut milioane de victime, dar aproape au fărâmițat complet Europa, aproape că Europa s-a sinucis, așa cum spunea Hannah Arendt. Apoi, Europa s-a împărțit în urma voinței regimurilor tiranice tirania lui Hitler, tirania lui Stalin. Apoi țări precum Spania și Portugalia au avut și ele de trecut prin perioade de dictatură. Trebuie să punem capăt acestor nebunii, sau le-am pus capăt din fericire, dar nu trebuie să le uităm. Și trebuie să facem în așa fel încât niciodată să nu se mai uh, uh, semene să, semințele urii ale dictaturii. Să nu uităm că tiranii, atunci când ajung la putere, o fac fie într-un tank, fie prin alegeri falsificate. Iată și un alt motiv pentru care sunt cu totul pentru acest muzeu. Acest muzeu trebuie să inspire o religie comună pentru tinerii europeni și din afara Europei care vor vizita acest muzeu. De ce vorbesc despre o religie comună? Noi ne-am dorit ca toți acești tineri să creadă în libertate și democrație. Libertatea și democrația se uzează numai dacă nimeni nu le mai uh, pune în practică, numai dacă nimeni nu mai crede în ele. Și pentru a încheia, aș vrea să spun următorul lucru. Eli Wiesel a amintit nu cu mult timp în urmă, atunci când a căzut zidul Berlinului. Toți cei care nu-și cunosc istoria riscă să o retrăiască. Când ne gândim că extremismele au din nou vântul în pupă în țările noastre europene, când ar fi fost atât de ușor să scăpăm de ele, ar trebui să ne readucem aminte de profeția lui Elivezel. Și un asemenea muzeu ne va permite să înțelegem de ce trebuie să neutralizăm aceste comportamente și de ce vreau să vă reamintesc destinul lui Stefan Zweig, acest artist imens, dramaturg, scriitor, austriac de origine care s-a exilat la Berlin pentru că avea încredere și speranță, a plecat din Berlin când îi murise speranța și apoi a mers la Londra unde a trebuit să trăiască decesul mai multor prieteni și care apoi a trebuit să se exileze în Brazilia, unde a murit de unul singur în 1942, nebun el însuși din cauza nebuniei care distrugea Europa. Din toate aceste motive, este indispensabil să avem un asemenea muzeu care să ne readucă aminte ceea ce nu trebuie să mai facem. Mulțumesc. Eu voi începe prin a spune că dacă avem probleme acum foarte mari la nivel uh, european atunci când discutăm de buget, când discutăm de cadrul financiar, tocmai am discutat uh, ieri de faptul că valoarea adăugată europeană nu este un argument foarte puternic pentru statele membre, dacă nici astăzi cetățenii fiecărui stat membru nu se simt a fi cetățeni europeni, se datorează în primul rând faptului că nu am reușit să împărtășim valorile comune pe care le avem în, uh, în Europa, valori comune care sunt foarte evidente atunci când mergem pe alt continent, când mergem în Asia, când mergem în Statele Unite, când, când mergem în Africa, vedem foarte clar că avem valori comune foarte puternice, avem o istorie comună pe care nu reușim să o împărtășim foarte bine generațiilor care vin. Acest proiect vine să, să sprijine construcția Uniunii Europene și practic să vine să sprijine uh, într-un punct foarte sensibil. Uh, cred că dacă am fi mult mai conștienți de valorile pe care le avem în comun, de istoria noastră comună, am fi mai puțin reticenți și statele membre, guvernele statelor membre ar coopera mult mai mult cu Uniunea Europeană și atunci când am cere uh, fonduri pentru proiecte europene nu ar fi uh, la fel de reticenți cum sunt acum. Eu sunt și în Comisia de Buget, nu numai în Comisia de Cultură și vreau să-l asigur pe Miguel de tot sprijinul meu, atât în Comisia de Cultură cât și în Comisia de, uh, de Buget. Uh, o singură întrebare aș avea, dar cu siguranță ne vom mai întâlni la alte ședințe și o să putem să discutăm legat de Consejo y Apoyo. Uh, Comisia de Cultură va fi implicată în acest proiect. Mă interesează în ce măsură și cât de mult vom putea colabora noi Uh, în cadrul acestui proiect ce înseamnă sfatul nostru i sprijinul pe care putem să l dăm uh, pentru acest proiect care este un proiect foarte foarte bun i pe care îl susin din toată inima. Mulțumesc. Cred că este o idee grozavă. Este absolut fantastic o imagine completă a istoriei europene să fie reflectată și sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus. Și în felul acesta putem transmite tot ceea ce ține de istorie, de valorile europene. Și mă bucur să văd că membrii acestei comisii sunt atât de angajați în favoarea acestui proiect. Am câteva întrebări practice pe care doresc să le adresez lui Miguel și îi mulțumesc pentru activitatea pe care a desfășurat-o pentru acest proiect. Este important să atragem participarea uh, altor cetățeni în Europa și instituțiilor din Europa. Spuneai că sunt poate uh, o mie de instituții care pot să fie interesate să colaboreze și că uh, totul trebuie să fie în același timp bazat pe multilingvism. Dar noi vorbim foarte mult despre uh, aceste lucruri, dar unde începem? Clădirea arată foarte bine din punctul meu de vedere, dar mă interesează modul în care vei încerca să transpui în practică acest obiectiv. Cum îl vezi realizat? Cum vei face să uh, entuziasmezi oamenii pentru a susține acest proiect? Uh, sigur, când oamenii vin la Bruxelles, ei vin să viziteze Parlamentul, dar crezi că vom reuși să promovăm existența acestui muzeu astfel încât oamenii să fie atrași să vină să-l viziteze? Doamna Trupe, mulțumesc foarte mult. În legătură cu concepția acestei clădiri, vreau să spun că de uh, câtva timp uh, s-a decis să se efectueze un studiu științific pentru a vedea cum trebuie să tratăm istoria europeană. Uh, pentru că uh, aceasta trebuie să fie ideea de bază pentru acest muzeu, să continuăm ideile unor mari europeni, Schumann și alții. Și eu am scris un articol în 2009 um, despre Casa Istoriei Europene într-un anuar și uh, vreau să enumăr câteva din argumentele care uh, ar trebui să îi atragă pe vizitatori. Eu sunt raportoare însă pentru uh, bugetul pentru 2011 și uh, știu că există anumite probleme de buget pe care nu trebuie să le tratăm cu ușurință. Dispunem de o sumă de 60 de eh, milioane pentru uh, proiectele culturale pe an. Asta nu este neapărat un contraargument pentru promovarea unui uh, proiect atât de amplu cum este acesta, dar ținând seama de limitele bugetului nostru, atunci când ne propunem un asemenea obiectiv, uh, ținând seama de faptul că uh, suntem de fapt într-un impas financiar. Lewandowski ni s-a adresat cu o scrisoare în care ne spune că bugetul nu poate crește decât cel mult cu 1%. În 2012 trebuie să ținem seama de rata de inflație și Parlamentul ar trebui să își autoimpună o reținere și să nu își propună să treacă cu mai mult de 2% peste ceea ce am avut în 2011. Ei bine, ceea ce ne propunem noi pentru 2012 de fapt depășește cu 5% bugetul din 2011. Deci să nu ne amăgim că am dispune de mulți bani, pentru că ă, nu este așa și, în plus, acceptanța politică ar putea să scadă. În legătură cu ă, Casa Istoriei Europene a apărut ieri un articol în care se ă, spune că noi cerem de fapt o sporire cu 2,5 milioane a fondurilor. Noi trebuie să reacționăm politic la asta, pentru că dacă nu demonstrăm că suntem sensibili din punct de vedere politic, s-ar putea să ne alegem cu probleme suplimentare. Deci eu am argumentat și în Comisia pentru Buget. Dacă susținem acest proiect și eu sunt pentru el, atunci trebuie să facem propuneri de reducere a cheltuielilor bugetare în alte domenii. Deci trebuie să vedem cine este dispus să facă propuneri de reducere a cheltuielilor în alte domenii. Trebuie să tratăm acest lucru cu maximă seriozitate dacă vrem să susținem această prioritate. Deci ă, așteptăm propuneri în sensul amintit de mine. Și mai am o întrebare legată de detaliu. Spuneam că este criticabil că nu avem un ă, plan de afaceri pentru acest proiect. Când vrei să susții un asemenea proiect, trebuie să ai un plan de afaceri ca și în legătură cu orice alt proiect. Trebuie să existe acest business plan. Și în ce privește costurile de 13 milioane de euro pentru administrare, um, bine, um, este într-adevăr o problemă, poate că cifra nu se eh, cunoaște direct, dar este nevoie de eh, un personal care să ehm, conducă ehm, acest eh, muzeu, trebuie să existe angajați, trebuie să vedem și costurile de întreținere, dacă nu, ar putea să fie reduse pentru că trebuie până la urmă să dispunem de o cifră clară care să se bazeze pe uh, transparență. În legătură cu acest proiect, uh, cred că mai există multe probleme în ce privește transpunerea în practică, inclusiv probleme politice. Cred că trebuie întâi să ne uh, aflăm în situația de a putea răspunde la toate aceste răspunsuri Socialiștii și democrații spuneau că ieri ar dori ca cele 16 milioane din bugetul pentru 2012 ar vrea să le treacă de la bun început în rezerva financiară pentru a aștepta întâi răspunsurile um, înainte de a-și da acordul. Hanotacula. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să uh, îi mulțumesc domnului vicepreședinte al Parlamentului, Martinez Martinez, și poate că vă surprinde, sunt profesor de istorie și religie, dar eu nu vreau să vă țin aici o conferință de o jumătate de oră în legătură cu marile puteri din Europa și marile personalități care ar trebui să fie menționate și eh, în această casă a istoriei europene. Nu-mi fac griji în legătură cu conținutul exponatelor, cu modul în care va fi prezentată Revoluția din Franța. Cu siguranță că cei care uh, vor uh, fi atrași în a prezenta lucrurile, vor dispune de competența necesară. Găsesc că este un proiect bun, că aduce o valoare adăugată pentru Europa, dar cum se va realiza în practică, cât de eficace va fi? Depinde poate și de noi. Trebuie să vedem și dacă și costurile de administrare, de întreținere uh, sunt corect configurate, care trebuie să fie exact dotarea acestui muzeu. Cred că noi trebuie să luăm hotărâri în legătură cu orientarea generală, pentru că este un proiect de anvergură, eh, punerea în practică va eh, necesita eh, câțiva ani. Noi trebuie să ne îngrijim ca el să ofere Europei o valoare adăugată, că uh, vor exista uh, finanțările necesare din bugetul uh, comunitar. Conținutul exp- exponatele eh, vor fi sarcina experților. Există un profesor din Finlanda care colaborează eh, cu noi. Eh, experții vor putea să furnizeze răspunsurile mai potrivite în acest domeniu. Acum, înainte de alegeri, sigur că Uh, ar fi frumos să putem spune că noi uh, suntem uh, în cunoștință de cauză mai mult decât alții, dar important este ca noi să ajutăm acest proiect să progreseze, să ne ocupăm mai mult de anumite aspecte tehnice. Deci eu vroiam doar să spun că susțin întru totul acest proiect și că în grupul meu politic există susținere pentru el. Mulțumesc, mai există trei uh, persoane înscrise uh, pe listă. Îi dau cuvântul colegului Boris. <clears throat> Dziękuję. Na początku co do, co do idei. Myślę, że powinniśmy wszyscy uświadomić sobie, że jesteśmy jednak w trochę... Pentru a începe, vreau să spun că trebuie să realizăm cu toții că ne aflăm într-o realitate diferită după tratatul de la Lisabona. Există o cetățenie europeană unică, o serie întreagă de inițiative comune, inițiativele cetățenești este momentul să spunem că istoria europeană trebuie să își găsească uh, rolul pe care îl merită. Pentru că în Europa există o serie întreagă de aspecte excepționale, dar poate și elemente mai puțin uh, fericite. Există în literatură, în uh, patrimoniul cultural în general, în filozofie, um, elemente care trebuie să fie menționate, dar există, din păcate, și uh, o istorie politică zbuciumată. Noi trebuie să oferim generațiilor tinere posibilitatea să cunoască istoria europeană în general și tot ceea ce înseamnă pentru noi o valoare adăugată europeană. în ce privește integrarea, de asemenea, trebuie să uh, luăm o decizie politică, pentru că acest proiect uh, uh, trebuie să fie într-un fel îmbunătățit. Nu toată lumea cunoaște, de fapt, aspectele care eh, sunt legate de istoria europeană și trebuie să existe o dezbatere amplă la nivelul Parlamentului pentru ca toate grupurile politice să devină susținătoare ale acestui proiect. În ce privește finanțarea muzeului, cred că nu trebuie să lăsăm lucrurile undeva la mijloc. Muzeul trebuie să fie atrăgător în ce privește eh, conținutul său, dar trebuie și în ce privește forma. Trebuie să luăm exemplul marilor muzee contemporane care eh, sunt uh, un succes uh, muzeu. din uh, Budapesta de pildă care au exponate foarte atrăgătoare și uh, sunt zeci de mii de persoane care uh, doresc să viziteze aceste muzee în fiecare an. Deci uh, trebuie să ne concentrăm atât pe fond cât și pe formă. Și pentru a încheia, vreau să spun că noi trebuie să cre- ajungem la o acceptanță politică în sânul Parlamentului și că va trebui să ne punem de acord de asemenea în legătură cu problemele de finanțare. Nu cred că trebuie să decidem doar că finanțările trebuie să fie aprobate de la an la an. Sunt de acord cu doamna Trupel că uh, deciziile vor fi dificile, dar atâta timp cât uh, va exista voința politică de a susține acest proiect, trebuie să găsim și fondurile necesare pentru susținerea sa. Fondurile orizontale pentru următorii 5 sau 7 ani care uh, vin. Mulțumesc foarte mult! Merci, euh, Madame President. Mulțumesc, doamna președintă. Euh, du projet ni du dossier qui soit d'un aspect... Nu să revin uh, pe amănunte tehnice, culturale ale proiectului, au fost bine expuse, însă constat că toată lumea s-a simțit nevoită să aducă în discuție bugetul, pentru că aici e vorba de consecințe semnificative. Știm foarte bine că avem un cadru de rigoare bugetară uh, în care evoluăm și cu siguranță vor apărea critici din partea Parlamentului, din partea statelor membre, lucruri pe care nu le vom putea ignora. Și vreau să revin la un punct care uh, poate nu este suficient uh, de bine reliefat. E nevoie de a da dovadă de spirit pedagogic pentru a putea explica foarte bine de ce și cum trebuie să facem lucrurile. Am vorbit uh, aici de o posibilă dezbatere asupra acestui proiect și dacă este să fie o dezbatere, trebuie să venim cu argumente absolut solide în ce privește rațiunea de a fi acestui proiect. Un astfel de proiect trebuie să fie însoțit de o adevărată muncă de convingere pedagogică Bineînțeles că uh, acest proiect vizează în primul rând publicul larg, dar e vorba aici, aici, aici de a face o muncă de convingere pe lângă parlamentari, pe lângă alte persoane partenere în proiect, în ceea ce privește importanța științifică, simbolică și istorică a acestui proiect. Vă mulțumesc! Hvala za gospa Hvala za uvodne Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că mi-ați dat cuvântul. Îi mulțumesc domnului Martinez Martinez pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Foarte pe scurt, Europa nu este o sumă a istoriilor naționale. Există o dezvoltare istorică și culturală europeană. Sunt lucruri importante care merită să își aibă locul într-o astfel de casa a istoriei europene. Și spun asta ca și membru al uh, grupului de lucru pentru conciliere. De deci, uh, avem aceleași obiective în ceea ce privește uh, lucrurile care au fost evocate aici Ehm, și s-a vorbit despre ce ar putea să figureze în acest muzeu. Bineînțeles că trebuie să apară aspectele tragice, dar și cele pozitive din istoria europeană, pentru că acest lucru va avea o influență considerabilă asupra cetățenilor. Mulțumesc! Da, urmați, domnule Martinez. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund uh, cât mai succint posibil. În primul rând vreau să mulțumesc tuturora pentru sprijinul acordat. Vreau să vă spun că am, am avut uh, parte de anumite uh, tensiuni și bineînțeles că doamna Trupel are niște răspunderi pe care le înțeleg foarte bine, însă dânsa este una dintre puținele persoane din Parlament care a publicat un articol fățiș menționând lucrurile așa cum sunt ele, pentru că este exact de ce, avea, ce avem nevoie și anume de oameni, ca oamenii să fie informați uh, și avem nevoie de oameni care să informeze și care să ne susțină. Și în orice caz avem nevoie de răspunsuri la întrebările noastre. În ceea ce privește ce a spus domnul Cavada, domnule Cavada, să știți că sunt foarte emoționat uh, uh, de ce mi-ați spus. Este clar că așa cu vârsta parcă uh, parcă te, te, te devii mai emoționat. În orice caz, ce mi-a spus mama a impresionat foarte mult. Este clar că dumneavoastră ați spus foarte bine uh, ceea ce trebuie să facem și sper că vom putea conta pe dumneavoastră pentru a transmite acest mesaj. O veți face mai bine ca oricine. Însă vreau să vă spun un lucru. Ați vorbit despre domnului Pöttering în acest proiect. Dar să știți că atunci când spun niște lucruri la birou, nu toată lumea este mulțumită. Eu zic că domnul Petering are un rol extraordinar aici. Este o persoană care are, de altfel, un prestigiu extraordinar. Se bucură de respect în țara sa, în Parlamentul nostru, pe plan internațional, de asemenea. În acest moment lucrează pe niște proiecte care îl fascinează lucruri care îl interesează foarte mult, mă interesează și pe mine. Știți că Fundația Adenauer are niște proiecte extraordinare pe plan internațional și este clar că nu are nevoie acum de a-și adăuga la curriculum vitae o altă acțiune de o asemenea învergură. Vreau să vă spun acest lucru și o spun pentru acele persoane care parcă nu-l văd în aceeași tabără uh, cu ele pe domnul Petering și să nu uităm că dacă este să vorbim din punct de vedere al creștinilor, creștinii, uh, creștinii au tot timpul la dispoziție eternitatea, însă cei care poate că nu cred și nu, nu sunt creștini uh, sunt poate puțin mai presați de timp. În orice caz, domnule Cavada, înțeleg ce mi-ați spus. Domnul uh, din România, care a fost aici, a vorbit despre acele valori, iar doamna Hannibal a pus o întrebare extrem de interesantă. Doamna Hannibal, printre obstacolele cu care ne confruntăm există mai multe tipuri, două tipuri Există persoane care se opun din principiu, din start acestui proiect, pentru că ele nu apreciază Europa, istoria Europei sau această abordare. Știți foarte bine că anum... există astfel de poziții absolut ostile proiectului și, deci, o ostilitate fățișă din start față de acest proiect. Cred că nu trebuie să pierdem niciun minut discutând cu aceste persoane. Ele sunt împotrivă și, uh, până la urmă, ei sunt coerenți și consecvenți în această poziție ostilă. Au niște argumente, știu să mobilizeze presa în sensul acesta, pentru că este mai simplu să mobilizezi presa în jurul unei astfel de teme decât în cealaltă direcție. Dar asta este viața. Ați vorbit despre caracterul interactiv precum și despre conținutul muzeului. În ce privește conținutul, cred că ați avut ocazia să discutați cu... Veți avea ocazia să discutați cu doamna Vangal. Vă va da mai multe detalii, doamna a muzeului. Dar vreau să vă spun un lucru. Și anume, expoziția permanentă va trebui să fie una neutră din punct de vedere politic, nu din punctul de vedere al valorilor, aici suntem extrem de angajați, ci din punct de vedere al partidelor și apartenenței politice. Pentru că avem așa un spectru larg aici în Parlament, nu-i așa? Neutru, bineînțeles, nu înseamnă să ne bazăm uh, pe cei care sunt împotriva proiectului. Dar avem aici pluralismul pe care noi îl reprezentăm și cred că aceasta ne poate ajuta să uh, să apară aceste, acest pluralism la nivelul uh, expozițiilor temporare. Acolo ar fi locul lor. Cred că putem să facem o expoziție legată de femei și rolul lor în construcția europeană, în istoria Europei. Poate, eventual, putem să vorbim despre creștinism și Europa. Cred că putem să ne respectăm reciproc și să găsim modalitatea de a veni cu tematici fiecare dintre noi, bineînțeles, uh, într-un mod cât se poate de respectuos, într-un cadru uh, amabil. Uh, văd foarte bine un proiect prin care verzii și-ar dori o expoziție legată de energia nucleară. De ce nu? Energia nucleară în Europa. Nu văd de ce nu s-ar întâmpla acest lucru. Uh, eu sunt foarte uh, interesat și entuziast uh, de astfel de potențial pentru expozițiile interact, uh, temporare. În ceea ce privește caracterul interactiv, știm foarte bine că avem deja uh, o serie de universități care se pot implica în acest sens. Avem internetul, avem posibilități extraordinare. Și bineînțeles că unii din mediul academic pot să fie foarte interesați de acest lucru și să preia ștafeta, poate chiar mai bine conectați decât membrii noștri de aici de la Parlament. Doamna Trupel, a spus un lucru și vreau încă o dată să-mi exprim respectul față de dânsa. Înțeleg foarte bine poziția dânsei. Probabil că aici dânsa este undeva mai, mai uh, undeva pradă unui conflict mai puternic pentru că ea chiar înțelege problematica bugetului și consecințele acestora. Pentru noi poate este mai simplu să spunem da, bugetul, pentru că nu înțelegem problema. Însă cei care chiar înțeleg cum stă treaba cu bugetul, își fac griji Bineînțeles că noi, pe partea culturală, nu putem să ignorăm uh, constrângerile bugetare, asta este clar. Este adevărat și ați vorbit despre acel plan de afaceri, business plan, care este în curs de elaborare și va fi gata probabil peste câteva zile, peste câteva săptămâni. Dar ca să fiu foarte cinstit cu dumneavoastră, eu vreau să vă spun că nu am fost implicat în acest proces. <clears throat> Este adevărat că într-un astfel de proiect este greu să spui, să pui degetul pe rană. Însă avem nevoie de un plan de afaceri, asta este clar. Însă eu nu pot să fac asta, nici Doris și nici domnul Cavada. Noi nu ne pricepem la așa ceva. Iar și termenul business plan este puțin ciudat pentru că nu știu ce e plan, ce e business aici, nu știu ce să vă spun, plan de afaceri. Dar vreau să vă spun acest lucru ca să înțeleagă toată lumea. Eu am fost foarte activ încercând să promovez o atitudine lipsit uh, în care să nu se strecoare blaful sau, sau provocarea sau, sau, sau uh, cifre inventate în această discuție bugetară. S-au vehiculat aici sume mari, milioane, șapte milioane, etc. Unii spun o să coste 15 milioane, dar noi știm foarte bine că o să coste 60. Însă alții spun, haideți să punem 7 pentru că o să fie mai bine votat și așa mai departe. Eu acum îmi dau seama că cifrele cu care lucrăm sunt absolut rezonabile. Și eu cred că vom putea să ne menținem în aceste limite. Cât de importante sunt aceste cifre? 60 de milioane. Este o sumă mare? Este o sumă foarte mare. Dar ce înseamnă asta la nivelul unui buget european? Care este bugetul birourilor pe care le deschidem ca și centre de comunicare pe care Parlamentul le deschide și le înființează în toate capitalele și uneori chiar și în alte orașe din, din aceste țări. Vrem oare un buget de comunicare pentru aceste lucruri? Putem oare să ventilăm sumele între aceste proiecte? Sunt gata să fac acest lucru. Putem să verificăm cifrile. Bineînțeles că vorbim de 60 de milioane și lumea uh, zice că e o sumă foarte mare, e adevărat, este absolut logic. Însă lucrurile sunt cum sunt. Lucrurile, unele proiecte sunt, uh, sunt, uh, sunt, sunt, sunt uneori proiectele sunt foarte scumpe, ni se spune și că nu avem timp să facem niște lucruri, dar haideți să stabilim o dată pentru totdeauna prioritățile. Dacă nu o facem, suntem în afara jocului. Și apoi mai este o chestiune care mă deranjează foarte mult și aici mă refer la problema mass media. Pentru că media, presa, va pândi la cotitură, orice ar fi orice ar fi. Fie că evaluăm sau subevaluăm sumele, tot se va întâmpla așa ceva. Nu putem să fim ostateci ai a ceea ce se scrie în presă. Bineînțeles că trebuie să luăm în considerare punctul lor de vedere, dar nu trebuie să cădem sub acest uh, imperiu și această dictatură pe care unii dintre noi l-am și cunoaște. E vorba de această influență uh, Uh, a mass media. Pentru cei care au luptat pentru toată viața, pentru libertatea presei, este clar că ne găsim în plin paradox și trebuie să ieșim din uh, impas. Aș dori să mai spun câte ceva uh, domnului Boris și apreciez sprijinul pe care mi l-a arătat, deoarece Polonezii s-au implicat foarte mult în acest proiect, vreau să vă spun, și mă bucur foarte mult. Însă una dintre persoanele care s-a implicat foarte mult chiar în acest proces este doamna Maria Schmidt, care este um, directora Casei Terorii din Budapesta, despre care ați vorbit și care știe foarte clar cum stau lucrurile. Are un rol esențial. Uneori, putem să avem senzația că poate nu ne-am descurcat și n-am lucrat așa în mod foarte profesionist, pentru că am avut entuziasm, am vorbit despre valori și despre idei și ne-am ambalat și poate că ne-a lipsit așa o abordare științifică și, și strictă uh, și bineînțeles că ne-am izbit și de buget, asta este clar. Dar să știți că m-am bucurat că ați vorbit despre acest muzeu din Budapesta pentru că Maria a fost una dintre persoanele cheie care a determinat selecția staffului, personalului nostru. Da. Da, încă o întrebare, de fapt încă un lucru de spus pentru că ați menționat aici acest aspect. Una dintre chestiunile evocate de colegi și se potrivește cu ce a spus cu Marie Terez. Ei bine, avem acel centru al vizitatorilor. De ce mai avem nevoie de ceva care ar putea să pară că se suprapune și mai sunt și problema, mai este și problema de costuri. În fine, dar vreau să vă spun că dorim să construim acel triunghi, centrul de vizitatori, muzeul și hemiciclul. Iar, <clears throat> iar mă refer la întrebarea dumneavoastră, muzeul acesta are avantajele proprii unui muzeu. Este clar că atunci că, când deschizi un muzeu, te întreb dacă lumea o să vină la muzeu. Dar noi știm că lumea va veni la acest muzeu Uh, pentru că știm că lumea vine la Bruxelles ca să viziteze deja Parlamentul. Și nu numai grupuri, mă refer la persoane individuale, particulare, care vin să viziteze. Pentru că marea majoritatea persoanelor care vin la muzeuri, la astfel de muzee, vin în grupuri, dar aici avem o situație aparte și din acest context particular putem să Uh, facem un atu pentru noi și anume această platformă să devină chiar o atracție turistică extraordinară pentru toți cei care vizitează Bruselul. Și domnul Zver a mai spus un lucru și anume că într-adevăr noi avem nevoie să aflăm și cu asta închei, trebuie să aflăm și să găsim un mecanism care <clears throat> de acum înainte ne va ajuta să îmbunătățim uh, munca noastră din punct de vedere formal, procedural, uh, juridic. Pentru că de la bun început am fost puțin jenat de faptul că a existat o lipsă de, de, de structură parlamentară în procesul de luare a deciziilor și unii mi-au spus uh, lasă că lucrurile se vor rezolva. Uh, se pune întrebarea dacă vrem să intrăm într-un proces tradițional oi, de consiliere de la comisii, etc. Vreau să vă spun de la început că eu și domnul Pöttering am fost implicați organic în acest uh, muzeu și noi dorim ca el să se deschidă înainte de iunie 2011 și motivele sunt clare. Pentru noi sunt clare. Uh, avem un parlament și uh, un mandat legislativ uh, cu forțe proaspete care s-a, s-a, s-a, s-a împrospătat cu 40-50% și suntem într-un, într-un context absolut dinamic aici la Parlament, deci trebuie, orice ar fi, să găsim un mecanism, o posibilitate uh, pentru a rezolva lucrurile. Iar cred că tocmai Comisia Cultură ar fi o platformă, o platformă solidă care să asigure participarea parlamentară democratică la acest proiect și vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere și pentru sprijin. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Miguel. Dacă am fi procedat așa, cum se obișnuiește la noi când lansez un proiect, probabil că nu am fi ajuns atât de departe cum uh, am ajuns în acest proiect. Tocmai știind acest lucru am procedat altfel. Dacă am fi procedat altfel cu premiul Lux, poate că alt, tot așa, ă, altul ar fi fost desnodământul. Deci anumite idei deosebite merită poate și o cale deosebită. Sigur că suntem un organism legislativ, dar Poate că merită să fim puțin mai creativi și să încercăm ca um, lucrurile care ne sunt foarte apropiate de suflet să le lansăm și, bineînțeles, după aceea să le susținem prin activitatea obișnuită parlamentară. Eu cred că și în Comisia pentru Bugete, până la urmă, vom avea succes. Cred că și în ce privește acest plan de afaceri, veți avea uh, oameni care să promoveze până la urmă proiectul și să întocmească și planul de afaceri. Pentru astăzi vă mulțumesc foarte mult uh, pentru angajamentul arătat. Ai putut constata probabil că uh, tot susținem, uh, dar și oameni ca Helga Trüppel care Ehm, susțin ideea, dar care știu care sunt problemele în Comisia Bugetară ehm, și-au exprimat punctul de vedere. Mulțumesc foarte mult oricum tuturor celor angajați pentru acest proiect. Succes și pe data viitoare. Iar în ce privește problemele biologice, de asemenea, le împărtășesc. Iar acum trecem la punctul următor, sistemul școlilor europene. Domnul Cavada. Merci, madame la Vă mulțumesc. Dragi colegi, acest proiect de raport suscită multe, multe controverse și foarte multă lume se implică în instituțiile noastre. A fost nevoie să fac o muncă preliminară și să mă întâlnesc cu mai mulți directori de școli pentru că am vrut să vă prezint un raport care să fie o analiză fiabilă și atunci încerc să strâng cât mai multe avize cu putință și, bineînțeles, că în primul rând mi-am dorit să mă întâlnesc cu principalii actori din sistem, de la secretara generală a școlilor europene uh, până la reprezentanții corpului profesoral al Comisiei Europene și, bineînțeles, reprezentanții părinților. După toate aceste discuții, suntem convinși că pentru ca școlile europene să poată să continue să existe și să se transforme fără să se autodistrugă, trebuie să avem încredere că aceste școli sunt o investiție în viitorul uh, tinerilor europeni și nu numai o, o nouă rubrică de cheltuieli. Aceste școli sunt un mediu cultural propice pentru toți copiii care nu trăiesc în țara lor natală. Este de asemenea un mediu care permite acestor copii să poată să se întoarcă apoi în țările lor natale și să se integreze în sistemul uh, uh educațional de acolo fără să se simtă uh, înstrăinați. Numitorul comun acestor școli europene este pregătirea unui bacalaureat european care se bazează pe o programă comună și care este în limba maternă a copiilor. Studiile uh, gimnaziale permit apoi accesul la majoritatea instituțiilor de învățământ superior de peste tot din Europa și acești copii au un mare atu pentru că de multe ori stăpânesc două sau chiar trei limbi străine și atunci au un evantai uh, larg de opțiuni în momentul în care vor să facă studii superioare. Cum spuneam, în general, predarea se face în limba maternă a copiilor, iar prima limbă străină este uh, predată încă din primul an al școlii primare și copiii trebuie să aleagă între franceză, engleză și germană. Tocmai în această primă, primă limbă străină se face predarea uh, științelor umane și a uh, uh, matematicii încă din primul an al școlii gimnaziale. Acest principiu al unei uh, uh, școlarizări plurilingve și multiculturale este baza sistemului școlilor europene și este un vector excelent pentru dezvoltarea valorilor europene, bazate pe toleranță, înțelegere și respect reciproc. Totuși, mai mult de 50 de ani după crearea primei școli europene, conceptul a evoluat și a trebuit să se adapteze noilor exigențe economice și de dezvoltare a societăților. Este un adevărat model pentru școlile din statele membre, pentru că este un sistem de școlariza- școlarizare mă scuzați, care favorizează mobilitatea. Dar Există două surse mari de îngrijorare pentru aceste școli. Și vom vorbi despre aceste surse de îngrijorare și aceste dificultăți în raportul nostru. Prima uh, problemă este cea financiară. Acest sistem, deși prezintă uh, nenumărate, nenumărate avantaje, este și un sistem foarte oneros. Predarea în limba maternă a elevului a devenit o chestiune complexă, mai ales de când cu extinderea Uniunii Europene în principiu, statele membre trebuie să detașeze profesorii și învățătorii astfel încât să se poată face predarea în limba maternă. Însă, cum trăim într-o perioadă uh, uh, dificilă, toate statele vor să facă economii. Și statele care sunt cele mai solicitate, precum Regatul Unit și Franța, acceptă din ce în ce mai rar să detașeze uh, profesori. Și atunci se fac din ce în ce mai multe presiuni asupra bugetului european, pentru că profesorii care sunt detașați, în mod normal, sunt uh, salariați, rămân salariați ai statului lor de origine. Ori, când există o uh, lipsă în finanțare, Comisia Europeană uh, completează uh, salariile pentru ca toți profesorii de la școlile europene să, au, să aibă un salariu identic. Ceea ce bineînțeles, reprezintă o povară pentru Comisia Europeană. Apoi, se folosesc uh, uh, auxiliari care sunt angajați de școlile europene în direct tocmai pentru a palia lipsei de profesori. Este o situație inconfortabilă și ceea ce presupune o gestionare la un euro, un control strict al fiecărui euro cheltuit din partea acestor școli și în plus au nevoie de uh, surse suplimentare de venituri. Ca să vă dau o idee, pentru 2010 ar avea nevoie de 171 de milioane de euro, iar în 2011 de 174 de milioane. Cum spuneam, de aici decurg nenumărate probleme uh, uh, logistice și nu numai. Trebuie să ne gândim în plus cum putem să menținem această armonizare între școlile europene și școlile din statele membre. Sistemul școlilor europene trebuie de asemenea să se adapteze mai bine noilor exigențe din societate. Ar fi bine să avem uh, mai multe școli de tip numărul 2 și am să vă explic în curând ce înseamnă acest lucru. Cu alte cuvinte, să existe școli care să fie uh, uh, autorizate să primească nu numai copiii funcționarilor, ci și copiii expatriați, chiar dacă părinților nu sunt neapărat angajați a instituțiilor europene. Toți cei cu care ne-am întâlnit își doresc să existe o asemenea formulă. Astfel, va exista un sistem educațional cu adevărat european unde să participe un număr mai mare de școli. Asta înseamnă că școlile europene ar trebui să aibă mai multă autonomie atunci când vor să-și definească propriile obiective și uh, ar trebui să le dăm și mijloacele pentru realizarea acestor obiective. Cum spuneam, aceste școli de tip 2 ar trebui să fie niște școli de mici dimensiuni, pentru că trebuie să ne gândim cum putem să reducem costurile cât mai mult și să mărim veniturile proprii a, a acestor școli. Știind, bineînțeles, că uh, costurile școlarizării plătite de către copiii uh, din familiile de expatriați nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile suplimentare, pentru că copiii uh, funcționarilor nu plătesc taxa de școlarizare. Nu trebuie să uităm că în toate statele membre școlarizarea este gratuită și funcționarii noștri nu au de ales decât de a-și înscrie copiii în asemenea școli dacă vor ca ei să poată să uh, meargă la școală uh, și să le fie totul predat în limba lor maternă. Deci nu avem de ales, trebuie să ne mobilizăm pentru a pereniza viabilitatea acestui sistem fără a aduce atingere calității uh, uh predării din aceste școli. Modelul școlilor de tip 2 sau chiar de tip 3, respectiv școli care ar fi create numai la inițiativa statelor membre și numai în acele state membre, dar care ar putea uh, uh, duce până la această diplomă de bacalaureat european, sunt câteva soluții la care ne putem gândi. O altă dificultate decurge din prima și ea ține de recrutare. Pentru ca sistemul să poată să funcționeze, avem nevoie de acești profesori detașați din statele membre. Deci ar trebui să amintim statelor membre care nu își respectă angajamentele că trebuie să detașeze personal fără întârziere. Și asta potrivit cotelor care au fost prevăzute. Mă opresc aici deocamdată, doamnă președintă. Îmi doresc ca proiectul nostru de raport să fie concret, util pentru a menține și a dezvolta într-un nou spirit aceste școli europene. Este un subiect sensibil, complex, însă să nu uităm că este vorba aici despre copii. Și Trebuie să ne aducem contribuția la acest serviciu de educație pentru că este un sistem, cum vă spuneam, pluricultural. Noi ne dorim să perenizăm acest uh, sistem care, cum vă spuneam, servește de model și este un excelent uh, uh mod de integrare europeană. Și vreau să mulțumesc anticipat celor care vor contribui la redactarea acestui raport. Eu am făcut un bilanț clar pozitiv al funcționării sistemului școlilor europene, pentru că este un sistem uh, de pionierat. Poate că într-o bună zi va exista un asemenea sistem de școli europene pe scară mai largă. Trebuie să trimitem un mesaj politic statelor membre, astfel încât ele să contribuie nu numai la prezervarea sistemului deja existent, ci și la dezvoltarea lui prin deschiderea unor școli similare în propriile lor state. Și trebuie să ne asigurăm că în aceste școli predarea se face de către profesori uh, care sunt uh, uh originari din fiecare stat membru și care atunci când predau își vorbesc limba maternă, și trebuie să acordăm mai multă autonomie școlilor europene, mai ales să le garantăm uh, resurse financiare proprii, pentru că uh, aceasta este principala lor dificultate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îmi amintesc de două alte rapoarte Uh, foarte disputate în legătură cu școlile europene. Colegul Ferias din Marea Britanie a fost unul dintre ei. Școlile europene, în momentul în care au fost înființate, um, au fost mai ușor de configurat. Cum să reușim astăzi să se predea în aceste școli în 23 de limbi? Este oare posibil? Oare nu um, trebuie să ajungem ca um, certificatele de absolvire europene să Uh, fie comparabile cu tot ceea ce se predă în toate celelalte școli. Ar trebui să tratăm aceste probleme cât mai intens posibil și cred că vom face acest lucru pentru că nu cred că se poate continua așa cum s-a procedat până acum. Mă refer la cele 23 de limbi, pentru că ideea inițială era ca atunci când uh, Uniunea Europeană era formată doar din șase state, fiecare copil să aibă posibilitatea să învețe limba maternă. Dar acum, când sunt 27 de state membre, cred că este foarte greu ca să existe predări în 23 de limbi. Nu există suficienți copii eh, pentru a putea înființa o clasă în fiecare din aceste limbi, nu există suficienți profesori care să poată să predea în toate aceste limbi. Și sigur, cred că ar fi foarte bine dacă am dispune de mai multe profesoare, de profesori din Uh, toate statele membre um, care să vină la Bruxelles și să uh, știe și uh, acești profesori ce înseamnă Europa de fapt. Dar acestea ar fi observațiile mele. Doamna Hannibal dorește să mai spună ceva. Mulțumesc, sunt absolut de acord cu acest lucru. Cu câțiva ani din urmă și eu am întocmit un raport în legătură cu aceste școli. Am ceva experiență Într-adevăr, este din ce în ce mai dificil să predai în limba maternă a fiecărui copil. Din câte mi-amintesc, uh, oricum, uh, mulți părinți, chiar și atunci, cu ani în urmă, au decis că ar fi mai bine dacă copilul nu ar învăța în limba maternă, ci ar dobândi uh, o educație și o deschidere spre una din librile care ar avea după aceea mai multe șanse profesionale. Și mă, îmi amintesc de problemele specifice. Um, în legătură cu predarea în limba engleză, modul în care s-au făcut angajările profesorilor în Marea Britanie um, um, erau de așa natură că um, contractul prevedea că în momentul în care părăsești sistemul din Marea Britanie nu vei mai putea Uh, ulterior, dacă revii, să uh, îți redobândești calitatea uh, de cadru didactic acolo. Și Evident că cererea de predare în limba engleză este în creștere, dar exista o lipsă de profesori vorbitori nativi ai limbii engleze. Asta se întâmpla cu câțiva ani în urmă. Mă întreb dacă din acest punct de vedere au existat uh, evoluții interesante. Mulțumesc, mulțumesc și eu uh, pentru uh, prezentarea făcută de domnul Cavada acest sistem trebuie să fie un sistem bidirecțional. Pe de o parte, Ceea ce constatăm că există în instituțiile noastre este că aceste școli funcționează destul de bine, există acreditări din partea ministerelor naționale ale educației, există și posibilități de cofinanțare. Sigur că nu există o rețetă universală care să poată să fie aplicabilă. Sigur că este dificil să creezi secții în toate aceste limbi, dar eu cred că trebuie să uh, vedem câte state membre sunt în situația de a putea susține aceste școli europene. Pentru că există o mobilitate crescută, uh, oamenii uh, se deplasează dintr-o țară în alta pentru locuri de muncă și uh, să vedem și care sunt cererile din partea diverselor națiuni pentru a obține locuri la școlile europene. Sigur că uh, trebuie să vedem care sunt problemele, Trebuie poate să uh, existe un mai mare angajament din partea statelor membre, concentrat și pe minorități în școlile europene. Domnule Cavada? Doriți să mai interveniți? Nu. Nu, vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile făcute. Bineînțeles că mă voi consulta uh, cu dumneavoastră și uh, voi ține seama de uh, aspirațiile pe care le formulați. În cazul acesta mulțumesc domnului Capada, mulțumesc colegilor. La numărul 14 aveți ceva împotrivă în legătură cu deciziile coordonatorilor? Trecem la punctul 15. Dacă nu aveți nimic de spus, atunci cred că ne-am desfășurat cu succes activitatea de astăzi. Următoarea întâlnire este pe 11 și 12 aprilie și până atunci vă doresc și un weekend lipsit de stres. Ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumesc și interpreților!